Mes chers collègues, bonjour. Nous allons reprendre nos... Stimați colegi, bună ziua, reluăm lucrările. Așa că vă rog să vă așezați, vom începe imediat. Vom începe imediat cu punctul privind etichetarea turismului european. Vom începe, deci, sesiunea de după masă cu prezentarea studiului Departamentului de Politici Tematice cu privire la etichetarea în turismul european. Avem onoarea de a avea alături de noi pe autorii studiului. Bine ați venit! E vorba de domnul Richard Weston, care este profesor universitar la Universitatea Central Lancashire și domnul Herbert Hamel, care este președinte cofondator al Ecotrans, rețeaua europeană pentru dezvoltarea turismului durabil. Dumneavoastră ne veți prezenta acest studiu faimos. Trebuie să vă spun că nu voi face niciun compromis cu privire la timpul acordat. Aveți doar șase minute la dispoziție. Bun, șase minute, atunci haideți să nu mai pierdem vremea. Domnule Weston, dacă doriți să începeți, aveți cuvântul. Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Sunt foarte bucuros să fiu astăzi aici și să vă prezint acest studiu. Colegul meu, Herbert, va interveni și el din când în când pentru că este expertul în materie de etichetare a durabilității, deci s-ar putea să vrea să adauge câteva detalii. Eu voi face un rezumat. Studiul a fost uh, efectuat pentru că există foarte multe astfel de etichete, care sunt concepute în diferite moduri. Cred că știți că publicul uh, în mare măsură le ignoră acum, pentru că acestea sunt prea numeroase, pentru că publicul nu înțelege diferențele dintre ele și pentru că acestea duc la confuzie în mediul de afaceri. Companiile sunt reticente când vine vorba de adoptarea acestor etichete. Există aproximativ 250 de etichete în Europa, 160 au legătură cu durabilitatea mediului înconjurător, 100 cu calitatea, și uh, aceste etichete sunt numai cele de la nivel internațional și național, dar dacă mergem la nivel subnațional, regional, există și mai multe. Deci cred că înțelegeți confuzia din rândul turiștilor locali, dar uh, în special internaționali. Chiar și una dintre cele mai vechi etichete de calitate, o etichetă spaniolă, a fost preluată numai de jumătate din companii. Deci e vorba de o etichetă sprijinită la nivel național, um, bine stabilită um, și uh, veche, dar aceasta nu este preluată suficient. Și asta am vrut să rezolvăm noi, să, să abordăm prin acest studiu. S-au mai făcut astfel de încercări. Comisia Europeană a efectuat câteva studii. Au încercat uh, să introducă câteva principii de calitate a turismului la nivel european, dar acestea nu au supraviețuit mai mult de un an multe state membre s-au opus acestor principii. Deci, iată că au existat uh, în special obiecții privind uh, subsidiaritatea de care trebuie să ținem cont Trebuie să ținem cont atât de scepticism cât și de sprijinul acordat acestor principii. Au fost câteva state membre care au avut o atitudine foarte pozitivă. Durabilitatea a înregistrat un succes un pic mai mare. Prima etichetă, uh, eco-eticheta europeană, deja o avem de ceva vreme și a fost preluată în câteva state membre, vreo 5-6, unde a fost uh, foarte promovată promovată și unde este foarte sprijinită. Deci acolo se vede că această etichetă a fost preluată pe piață, procentele nu sunt foarte mari, dar aceasta beneficiază totuși de uh, sprijin la nivel național. Deci ce este foarte important este să implicăm statele membre. Mai sunt uh, câteva uh, în materie de management și de îmbunătățirea durabilității. Ce am făcut uh, în primul rând? Am vorbit cu părțile interesate din industrie și ne-am concentrat pe asociațiile de turism, grupurile mm, hoteliere, diverse organizații similare, dar și organizațiile de etichetare în sine. Toți au fost de acord că etichetarea este importantă și că este importantă pentru îmbunătățirea durabilității și a calității și pentru informarea consumatorilor. Deci, etichetarea are și alte avantaje. Două treimi din părțile interesate consideră că etichetele la nivel înalt uh, funcționează mai bine decât cele de la nivel regional, deci cele de la nivel național și internațional sunt mai eficiente. Organizațiile de etichetare nu intervin foarte des, lucru care nu este surprinzător, pentru că acestea ar dori să beneficieze de sprijin din partea Comisiei și din partea Parlamentului când vine vorba de altor uh, etichete. Trebuie să vă spun că în acest studiu aproximativ uh, un sfert dintre părțile interesate s-au opus introducerii unei etichete standard. Deci um, trebuie să îi convingem și pe aceștia, trebuie să îi facem să înțeleagă care sunt beneficiile și să nu vadă numai partea administrativă și povara administrativă suplimentară. Am uh, analizat câteva studii de caz, uh, încercând să găsim bunele practici uh, la nivel național, internațional și european, când vine vorba de etichete. Și avem câteva exemple. Eticheta Hotel Stars, stelele pentru hoteluri, care um, pare că supraviețuiește, dar eu consider că aceasta este destul de restrânsă, vizează numai sectorul cazării și nici aceasta nu este preluată de foarte multe hoteluri. A fost preluată de uh, membri inițiali ai rețelei, plus câțiva din Danemarca. Probabil că de atunci s-au alăturat vreo șapte sau opt state membre, dar... Uh, pe acest site, hotelurile din statele respective nu apar. Apoi criteriile privind um, turismul durabil. Funcționează foarte bine această etichetă, este la nivel mult mai înalt, a fost introdusă de um, ONU și cred că aceștia ar putea fi niște interlo- interlocutori foarte buni uh, pentru a învăța câte ceva din experiența lor. Um, aceste etichete de calitate, Q-label, eticheta Q, uh, arată o foarte mare diversitate între diversele sectoare, este mult mai inclusivă, include 23 de subsectoare diferite din domeniul turismului și ultimul aspect, platformele online. E foarte dificilă situația aici pentru că încercăm o coroborare a măsurilor obiective cu părerile subiective și nu este ușor să le, concili, să le reconciliem tot timpul. Un uh, studiu recent din partea ONU, a, uh, din partea, îmi cer scuze, din partea Organizației Mondiale a Comerțului, a, a um, um, afirmat că există totuși o astfel de posibilitate. Cred că concluziile sunt destul de clare. Dacă vrem ca aceste instrumente să funcționeze, trebuie să se integreze în politica comunitară, trebuie să se integreze alături de celelalte instrumente și să fie sprijinite. În momentul în care introducem un astfel de instrument, trebuie să ținem cont de faptul că majoritatea companiilor din domeniul turismului sunt IMM-uri, așa că preluarea acestui instrument de către IMM-uri va fi destul de limitată în absența unui sprijin foarte clar și dacă acest instrument nu va fi suficient de simplu de administrat. Am uh, vorbit uh, cu reprezentanții ai IMM-urilor și uh, ni s-a spus că aceștia nu au un departament dedicat și că au nevoie de sprijin. Cum putem integra uh, evaluările online? Nu este un, un lucru foarte simplu, dar cred că se poate face asta, pentru că aceste uh, evaluări online au implicat publicul într-un mod în care etichetele nu au făcut-o. Um, ar trebui ca intervenția noastră să fie binevenită, să încercăm să evităm duplicările, să nu introducem pur și simplu noi etichete goale de conținut, pentru că nu se dorește pur și simplu o nouă etichetă și atât. mulți uh, se opun acestei idei. Deci trebuie să fim precauți. Și ar trebui să integrăm uh, calitatea și durabilitatea. Multe etichete de durabilitate includ deja câteva criterii de calitate în anumite situații, însă nu putem uh, corobora cele două. Anumite hoteluri, de exemplu, de 5 stele nu pot să îndeplinească niște criterii de durabilitate din cauza propriilor lor criterii. Dar uh, este foarte important uh, să avem totuși un plan care sunt recomandările acestui studiu? În primul rând, să implicăm oamenii, să organizăm dezbateri, să includem și pe cei uh, mai sceptici, pe cei care nu au răspuns suficient pentru că nu interesează aceste instrumente, pentru că sunt suspicioși cu privire la acestea. să îi implicăm, deci, să le înțelegem preocupările, să vedem cum putem să le rezolvăm. Trebuie să îi implicăm pe toată durata acestui demers. Vă spuneam că e vorba vorba de o minoritate semnificativă și uh, e important uh, să îi avem în vedere. Să vorbim și cu GSTC. S-a făcut deja acest uh, lucru la nivel global. Trebuie să vedem cum putem să facem o versiune europeană a acestor standarde globale, pentru că nu cred că trebuie să reinventăm roata, cred că ar trebui să vorbim cu reprezentanții GSTC și să învățăm câteva lecții de la ei, să încurajăm organizațiile naționale de turism să folosească etichetele deja existente și să îmbunătățească calitatea. Un astfel de exemplu este cel al etichetei scoțiene. S-a făcut uh, acest s-au trimis clienți misterioși la anumite hoteluri, dar uh, nu s-au folosit rezultatele pentru a îmbunătăți situația. Până la urmă nu a fost vorba de a, um, de a sancționa respectivele hoteluri dacă lucrurile nu mergeau cum trebuie, ci a fost vorba de un stimulent, pentru că oamenii răspund în general mai bine la mesajele pozitive. Sprijinirea inițiativelor și a destinațiilor locale și apoi să încercăm uh, să implicăm hotelurile care sunt acreditate și care să sprijine celelalte instituții. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Voi da acum cuvântul colegului dumneavoastră, domnul Hamel. Aveți și dumneavoastră șase minute la dispoziție. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Eu uh, sunt uh, foarte plăcut surprins, nu știu, nu credeam că îmi veți da la fel de mult timp precum colegului meu. Sunt mai mult de 250 de etichete în Europa care funcționează uh, în mod foarte diferit. Multe sunt de 30 de ani, de exemplu, și altele au fost create abia anul acesta. Unele sunt uh, sprijinite de părți interesate foarte diferite, de operatori hotelieri, de ONG-uri, de guverne naționale, care au sprijinit crearea și dezvoltarea unor programe de certificare, care acum trebuie să continue, trebuie să supraviețuiască. Și acest lucru înseamnă că uh, e nevoie de suficiente servicii de turism și de cazare care să solicite această certificare astfel încât să-și demonstreze buna calitate sau nivelul de durabilitate. Iar acest lucru merge dincolo de legislație și asta caută Uniunea Europeană. Este um, tendința pe care o urmărim. De mai bine de 30 de ani, eu și echipele mele comparăm aceste etichete și am observat că rezultatele sunt foarte diferite în Europa față de celelalte părți ale lumii. Uitându-mă la sectorul turismului, observ că etichetarea, în special etichetarea în materie de mediu înconjurător și de durabilitate, a fost preluată de foarte multe comitete naționale pentru turism, de exemplu, exemplu, Comitetul Național pentru Turism din Germania anul trecut a lansat uh, o inițiativă foarte bine cunoscută care poartă numele de experiența durabilă germană. Aceștia însă ne-au cerut câteva date și ce am făcut noi a fost uh, să compilăm datele privind um, companiile certificate și să le oferim acestui uh, comitet care le-a pus pe site-ul uh, său site care este sursa principală de informații pentru majoritatea agențiilor din lume. Au văzut că cele 32 de hoteluri au fost promovate în contextul durabilității din Germania și în contextul altor inițiative. A fost o inițiativă foarte um, binevenită, dar mai sunt și alte posibilități, pentru că sunt foarte multe um, companii, destinații care ar trebui certificate. Dar ne întrebăm unde este diferența între calitate și durabilitate între serviciile preferate și recomandate din Uniunea Europeană și serviciile similare din alte părți ale lumii. Diferențele sunt destul de mari. Dacă ne uităm la standardele minime împreună cu sistemul EMAS, observăm că aceste standarde sunt foarte ridicate, sunt recunoscute la nivel mondial și nu există în alte regiuni din lume. Deci, această componentă de mediu ar putea reprezenta o, un standard, o orientare pentru criteriile de durabilitate în materie de mediu am putea introduce astfel de standarde și apoi să le folosim ca recomandări, ca un fel de mecanism de selecție pentru toate aceste etichete care spun că sunt puternice în Europa. Și asta ar ajuta operatorii de turism să spună că din 150, uh, de exemplu, de etichete de durabilitate, 20 sau 30 sunt foarte puternice pentru că respectă cerințele europene cu privire la mediul înconjurător, durabilitate, dar și criterii culturale, sociale, economice, precum și alte criterii suplimentare de calitate. Iar acest lucru ne-ar ajuta foarte mult ar fi un instrument care ar putea ajuta inițiativele recente pe care noi nu le-am mai putut include în studiul nostru, pentru că au fost inițiate abia anul acesta. În Germania, de exemplu, există 10.000 de agenții de călătorii um, plus serviciile lor online. Majoritatea acestora vând pachete de călătorie de la operatorii de turism și acest, această situație uh, se regăsește și în alte state membre. Sistemul de informare pentru aceste agenții de turism acum include o frunză verde, care se bazează pe anumite cerințe minime din partea operatorilor de turism. De exemplu, hotelul care este inclus în pachetul meu trebuie să aibă o etichetă recunoscută de GSTC, de Consiliul Global privind standardele în materie de turism. Dar nu e vorba de un standard specific pentru Europa. Și, uh, de exemplu, mai este un sistem uh, care are legătură cu Galileo și care cere nu numai recunoaștere GSTC, ci uh, eco-label și um, respectarea unor standarde de mediu foarte importante în Europa, pe care aceștia vor să le promoveze, inclusiv serviciile de uh, uh, cazare, EcoBnB, de exemplu, nu Airbnb, toate acestea au nevoie de astfel de orientări din partea noastră, um, orientări care să se bazeze pe studii. Și ultimul aspect pe care vreau să-l menționez este că tot acest, toate aceste lucruri se pot face în baza etichetelor deja existente care funcționează la nivel local, regional, european, internațional și care pot um, oferi uh, uh, un bun punct de plecare pentru îmbunătățirea standardelor la nivel european și pentru um, crearea unor standarde foarte diverse de durabilitate și de calitate și sunt convins că această abordare este foarte promițătoare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Amel. Vom începe imediat dezbaterea împreună cu colegii mei. Domnul Vin Van de Camp, aveți cuvântul. Intervenție fără microfon din sală. Mulțumesc, doamnă președintă. Înainte de toate, doresc să-i scuz pe colegii lui de Grante și Claudia Montero din Spania și Portugalia, pentru că sunt experți pentru turism în cadrul grupului PP. Mulțumesc domnilor Weston și Hamele pentru această prezentare. Pentru că acest studiu oferă o bună imagine a ceea ce se petrece în acest domeniu. Și a fost foarte sugestiv. În perioada vacanței am fost întrebat de ce nu există în Uniunea Europeană un sistem de etichetare în turism? Pe de altă parte, noi avem o discuție în Parlamentul European. Care sunt sarcinile principale? Franz Timmermans a spus că uh, noi trebuie să fim măreți în lucrurile mărețe și mai puțin implicați în lucrurile mai mărunte. Deci îl întreb acum pe domnul Westen. Este oare rezonabilă această inițiativă din partea Comisiei de a adopta o directivă sau cel puțin un regulament sau uh, o comunicare în legătură cu etichetarea în turism? Pentru că acum câteva luni în PPE am avut o discuție în legătură cu panourile rutiere din Europa. Da, știm totul despre calitatea castravetelui, dar nu avem multe informații despre uh, panourile rutiere și mai puțin știm despre etichetarea în domeniul turismului. Să știți că eu cred că e mai bine dacă un hotel nu figurează în rețeaua TripAdvisor. Eu nu mă duc niciodată într-un hotel care figurează în rețeaua TripAdvisor, pentru că um, acolo e prea aglomerat. Sunt prea mulți chinezi, sunt prea multe alte nații, n-am nimic împotrivă cu chinezii sau cu alte nații, dar uh, uh, prefer uh, să nu fie atât de solicitat turistic locația respectivă. Deci, acum, de ce nu există un ghid Michelin în domeniul turismului? Mi-a făcut plăcere să citesc acest studiu, au fost multe lucruri interesante, dar eu nu cred că uh, este uh, o datorie a Uniunii Europene să intervină în acest domeniu, în legătură cu noile întreprinderi, cu startup-urile. Această listă nu uh, va dezavantaja un startup, pentru că uh, cu siguranță o asemenea nouă întreprindere nu va figura pe, în această listare. Cum va avea acces până la urmă în listă? Mulțumesc domnului Vin Van de Camp. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să mulțumesc experților pentru acest studiu foarte interesant. Din păcate, împreună cu colegii care se ocupă de turism, recunoaștem că acest sector nu beneficiază de suficientă atenție la nivel european. Deci sunt binevenite toate inițiativele care pot să îmbunătățească calitatea turismului și care pot încuraja fluxurile de turiști, dar și o creștere a calității. În ceea ce privește eticheta, într-adevăr, sunt mult prea multe etichete. Ar fi foarte bine ca acestea să fie armonizate printr-un regulament și um, ar trebui ca această armonizare să ducă la o mai mare claritate și pentru turiștii din afara Uniunii Europene, pentru că la nivel internațional cred că aceste etichete sunt cunoscute și mai puțin. Eu am um, două um, întrebări. Prima are legătură cu mm, posibilitatea de a identifica aceste etichete. În timp ce dumneavoastră vă făceați prezentarea, eu am încercat uh, să găsesc uh, o evidență a acestor etichete și nu am găsit-o aceste etichete nu sunt prezente când vine vorba de ofertele de serviciu. Noastră vorbeați despre operatorii de turism, dar majoritatea turiștilor, 95% din aceștia, aleg serviciile prin intermediul platformelor online. Deci alegerea se face înainte, ci nu în momentul în care persoana a ajuns la destinația turistică. Iată care este deci prima întrebare. În ce măsură credeți că putem să implicăm pe operatorii de turism care operează la nivel uh, digital, online, ca aceștia să folosească etichetele de protecție a mediului înconjurător? Și a doua hotelurile uh, sau aceste instituții de cazare, de multe ori folosesc uh, aceste aspecte de mediu în interesul propriu și nu pentru a-și reduce cheltuielile. De exemplu, eu la niciun hotel nu am văzut să se trieze deșeurile. Uh, până la urmă, um, clienții își păstrează obiceiurile din viața de zi cu zi și în vacanță. De aceea ar fi foarte bine ca uh, economia circulară, uh, reducerea um, risipe alimentare, toate acestea să fie promovate. Și eu mă bucur de acest studiu, mă bucur că ați implicat foarte multe părți interesate uh, și din Italia, dar mă întreb de ce nu ați implicat și asociațiile de mediu, pentru că până la urmă asociațiile de mediu sunt experte în protecția mediului înconjurător. Ar trebui de asemenea să fie implicate pentru că acestea pot să ajute la diseminarea informației și ar trebui de asemenea să fie implicați cei care pot cu adevărat să ofere servicii care respectă mediul înconjurător. Mulțumim, doamna Foster. Um, mulțumesc. cer scuze că nu am prins uh, începutul acestei prezentări pentru că am venit puțin mai târziu în sală. Uh, eu am lucrat în industria turistică și în ce privește transportul aerian uh, am cunoștințe. Știu uh, care sunt problemele uh, de încheiere de contracte. În principiu nu am nimic împotriva unei etichetări folosită în mod corect, pentru că poate furniza consumatorului informații corecte. Dar există și uh, probleme cu etichetarea, pentru că dacă ai obținut un anume calificativ, anume uh, etichetă, uh, după aceea trebuie să și respecti toate condițiile. Și eu cred că trebuie să susținem turismul pe plan global, nu doar în statele naționale și acesta este un interes al turoperatorilor de uh, mari proporții. Și uh, oamenii uh, sunt și trebuie să fie conștienți de ceea ce vor obține în momentul în care încheie un anume contract. Eu cred că nu trebuie să ne oprim la uh, granițele externe ale Uniunii Europene, pentru că trebuie să uh, uh, existe până la urmă um, o, condiții și criterii corecte pe plan global. Un hotel de patru stele într-o țară trebuie să aibă condiții similare cu un hotel de patru stele din altă țară pentru ca ă, publicul pe plan global să știe ă, dacă așteptările vor fi îndeplinite sau nu. Deci ne dorim un mediu sigur, un mediu ă, curat, pentru că sigur că în turism nu trebuie să existe regiuni poluate cu noxe, nu trebuie să existe alimente alterate, deci trebuie să Uh, știi exact ce ți se oferă. Iar după aceea, dacă ne gândim la uh, diverse tipuri de etichete, cred că anumite uh, condiții nu figurează. Ne interesează și bunăstarea animalelor pentru că uh, poți să uh, mergi într-o țară în care hotelurile sunt minunate și de toată lumea uh, este interesată să vadă delfinii, dar după aceea, pe stradă, constați că există mulți câini vagabonzi și uh, poți fi interesat de asemenea de uh, o uh, herghelie și uh, din acest punct de vedere îți dorești ca bunăstarea animalelor să fie respectată. Există mari operatori pe piață care sunt preocupați și de conservarea mediului în care trăiesc animalele de uh, condițiile de viață pentru elefanții din Africa. Și din acest punct de vedere ne dorim durabilitate și statele membre trebuie să-și asume o responsabilitate și față de populația de animale, fie că este vorba de animale domestice, fie că e vorba de animale sălbatice. Pentru că noi avem anumite așteptări în legătură cu bunăstarea animalelor. Deci, Um, trebuie să existe o trimitere și din acest punct de vedere. Subiectul este tot mai important. Noi în Europa avem o industrie hotelieră minunată, oamenii circulă uh, prin lumea întreagă, dar cred că încă există posibilități de completare și de îmbunătățire. Mulțumesc, doamna Foster. Domnule Kramer, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă. Doresc și eu să mulțumesc foarte mult pentru prezentarea acestui studiu. Ceea ce ne-ați spus dumneavoastră este foarte important. Dacă există peste 250 de etichete, mă întreb cum vor mai putea fi administrate corect de către operatori nu doar de uh, companiile uh, din domeniul turismului, dar și clienții vor avea probleme. N-am niciun chef să uh, studiez o listă de 25 de etichete pentru a face o selecție. Prefer să renunț de la bun început. Deci eu cred că trebuie să existe până la urmă o uniformizare și efortul trebuie să meargă din acest punct de vedere pe, spre simplificare. Cum putem acționa pe plan european? Trebuie să existe o voință politică din acest punct de vedere, pentru că atât agenții economici cât și clienții să uh, poată fi mulțumiți. Cum poate Uniunea Europeană să ofere un sprijin și pe plan național pentru a, a avea o bună cooperare. Vă voi da câteva exemple din cu totul alt domeniu. Uh, Poate știți că am parcurs diverse trasee între orașele europene. De pildă pe coasta poloneză a Mării Nordului a existat un panou uriaș finanțare din intervenții prin intervenția Uniunii Europene. Dar, de fapt, era vorba de ruta 10 și 13 eh, și scria R1. Trebuie să fii informat ce înseamnă R1. Am vizitat de asemenea România de-a lungul Dunării, tot felul de panouri, inclusiv uh, în, la uh, vechile ruine, totul era bine prezentat, dar numai în limba română. Și aici era uh, o cofinanțare din bani europeni. Eu nu vorbesc româna. Cum poate accepta Comisia să financeze anumite lucruri fără ca uh, și cetățeanul european să uh, poată fi în cunoștință de cauză? De-a lungul Elbei uh, am fost în uh, Cehia și au existat panouri că uh, au fost amenajări finanțate de către Comisia Europeană, dar numai în limba cehă. Pe de altă parte, în Serbia, pe Euroruta 13, um, au fost făcute amenajări. Și când am uh, uh, ajuns în Serbia, am văzut uh, panouri mari în limba sârbă și în limba engleză. Deși Serbia nu face parte din Uniunea Europeană, Iată că Serbia, care nu face parte din Uniunea Europeană, poate fi un exemplu minunat despre cum trebuie să procedezi. Și de aceea îi adresez o întrebare comisiei și am mai făcut acest lucru. Vă este indiferent, important este ca statele să primească banii și după aceea cetățeanul să nu fie informat corect? Eu cred că trebuie să ne gândim la clienți și la operatori, trebuie să existe standarde armonizate și în felul acesta și state terțe ar putea să uh, se implice ca să nu uh, fie lăsate în afara acestor demersuri. M-ar interesa de asemenea, spuneați că unii sunt împotrivă. Este vorba despre egoismul național uh, care se opune unor standarde europene, pentru că de aceea vă adresez întrebarea cum putem să reglementăm lucrurile mai bine și de asemenea uh, întreb Comisia de ce tolerați de ani de zile, dacă nu chiar de decenii, procedurile de până acum? De ce nu condiționați, uh, de pildă, banii pe care îi oferiți celor care fac traseele pentru bicicliști doar dacă ei vor folosi și eticheta europeană și uh, o vor menționa ca atare. Mulțumesc foarte mult, domnule Kramer. Și eu am două mici întrebări. Înainte de toate, se vorbește despre etichetă și despre durabilitate. Dar ce se ascunde în spatele durabilității? Care sunt criteriile fiecare uh, poate să facă niște calcule în legătură cu uh, uh, propriile deplasări în vacanță, pentru că trebuie să poți să-i sensibilizezi pe toți turiștii. Ce se ascunde în spatele cuvântului durabilitate? Care sunt criteriile? Pe ce se bazează? luăm în calcul uh, toată gama ofertei turistice. Doamna de Monte a vorbit despre hoteluri, dar trebuie să ne gândim și la transport. Și de asemenea la uh, zboruri. Un turism trebuie să fie durabil și din perspectiva turismului local o altă chestiune pe care doresc să o pun. Trebuie să gândim prospectiv. Cum vedeți viitorul turismului durabil? Cum vedeți dumneavoastră în calitate de experți domeniile de activitate pentru a dispune pe viitor de un turism durabil? Pentru că toată lumea spune că este nevoie de o etichetă europeană. Și s-a făcut o comparație și cu uh, ghidul Michelin, uh, uh, Van de Camp a menționat acest ghid Michelin. Uh, mie îmi face plăcere să mă inspir uh, în ce privește uh, arta culinară. Dar Ghidul Michelin uh, are uh, niște uh, etichete uh, bazate într-un număr de stele. Dar uh, aici cine stabilește până la urmă criteriile? Dacă ești un șef care uh, dispune de trei stele, ă, ești practic unul dintre cei mai buni. Dar până la urmă, cine decide ă, dacă ă, ți se atribuie o stea, două stele, trei stele? Cine va lua deciziile legate de aceste etichete? Deci, veți primi fiecare 3 minute 47 de secunde. Hai să spunem 4 minute pentru a răspunde la aceste întrebări. Cu cine să începem? Domnul Weston? Durabilitatea. To keep a long story short. Ca să spunem pe scurt, să nu cădem într-o capcană și să nu încercăm să combinăm calitatea și durabilitatea, așteptările legate de calitate și durabilitate. Calitatea este definită de către clienți, iar clienții sunt un grup de tineri aflați la o destinație care ar putea să aibă, eu știu, alte așteptări privind calitatea decât un grup de persoane vârstnice care doresc liniște acolo unde se află. Asta e un aspect minor, ca să subliniem faptul că este clientul cel care definește calitatea. Durabilitatea însă este definită de uh, Națiunile Unite prin uh, obiectivele de dezvoltare durabilă, e vorba de obiectivul 12, iar aici etichetarea este un instrument cheie pentru toți cei care răspunde produsele turistice, de distribuirea lor și de consumul lor. Consumul este o chestiune de responsabilitate. Dar trebuie să existe informațiile, trebuie să existe informații la care să se poată ajunge ușor, informații care trebuie să fie rezonabile și care să fie transmise astfel încât să fie atractive și să fie pe înțelesul tuturor. Și aici multe persoane și organizații din Europa au pus la punct multe instrumente, dar nu au, ca să zicem așa, orientare europeană nu trebuie să-și înlocuiască etichetele, nu trebuie să renunțe la etichetele lor cunoscute, dar trebuie să aibă această orientare europeană. Nu pot intra în detalii la unele dintre întrebări, dar se pune problema fiabilității etichetelor. Doamna Foster, cred că a menționat fiabilitatea etichetelor. Firește, dacă analizăm 150 de asemenea etichete pentru fel și fel de organizații, nu numai cele care oferă cazare, ci activități, atracții, restaurante, în fine, tot lanțul de furnizare de produse turistice, atunci sunt etichete cu standarde excelente, dar n-au cel mai bun sistem de verificare. Asta înseamnă că, de fapt, credibilitatea este la fel de importantă ca și durabilitatea promisă. De aceea, recent, acum câteva luni, am publicat uh, un material cofinanțat de programul Erasmus Plus am uh, publicat un ghid rapid de certificare care îmi permite mie uh, să fac această evaluare ca organizație care oferă cazare sau atracții sau altceva. Să vedem cum este evaluată în funcție de ce spun eu și de ce spun terții se poate clica pe etichetă să vedem care, este, care sunt diferențele și agenția de turism poate să clicheze pe uh, harta respectivă și să vadă care sunt uh, destinațiile certificate. Majoritatea dintre ei nu știu care dintre hotelurile noastre sau alte afaceri din turism sunt certificate de o anume etichetă, dar sistemul acesta ne permite să arătăm și să vedem imediat în comparație cu alte destinații, să vedem care este certificarea, nu? Cum de există, eu știu, 33 de destinații certificate în Pădurea Neagră și mai mult mai puțin în altă parte. Se poate face chestia asta prin informare, prin uh, actualizarea informațiilor și în felul acesta vedem care sunt punctele slabe și punctele forte ale acestor destinații. În felul ăsta se, poate, se pot include aceste maniere de certificare uh, în consiliile naționale pentru turism, cum a fost și din Germania sau din alte părți, și sunt reguli de bază care țin de calitate regulile acestea pot să fie regulile de bază pentru un turism de calitate și un turism durabil în Europa. Dar turismul nu se oprește la graniță și nici la granița Uniunii Europene. Deci putem uh, să analizăm toate programele și proiectele susținute financiar de către Uniunea Europeană. Există foarte multe bune practici care pot să dea idei foarte bune și foarte multe șanse ca să se poată face aceste legături. Mulțumesc foarte mult! Aveți cuvântul, domnule, domnule Worcester. Vă mulțumesc foarte mult! Foarte pe scurt, mă voi uh, referi la întrebarea domnului Van de Camp, dacă Uniunea Europeană ar trebui să se implice în acest lucru și Banca Europeană, Banca Centrală Europeană ca om de știință, când uh, am uh, plecat uh, la acest, să fac acest studiu, aveam o atitudine agnostică. Mă gândeam cine ar trebui să facă acest lucru. Știam ce răspuns se dorește de la mine și întrebarea e simplă. Dacă sistemul curent funcționează sau nu? Dacă sistemul de etichetare curent funcționează sau nu? Și răspunsul este clar nu. Este disparat, e diferit iar uh, validarea, credibilitatea e în aer. Uh, uneori, eu știu, trimiți un buletin, un formular completat și primești acolo o certificare, deci nu e un teren de egalitate pentru toată lumea. Sistemul nu funcționează. A doua întrebare la care trebuie să răspundem este dacă vom face ceva, sistemul se va îmbunătăți sau se va înrăutăți. Trebuie să facem ceva numai dacă îmbunătățim, deci trebuie să avem foarte multă, să fim foarte atenți, să vedem ce facem. Dacă ce facem îmbunătățește situația pentru consumatori și pentru operatorii economici. Dacă da, bun, atunci mergem înainte. Dacă nu, atunci nu. Trebuie să acceptăm că am fost înfrânți. Da, sigur că trebuie să încercăm. Și Evident, uh, ca economist, eu cred că sistemul actual provoacă foarte multă nesiguranță la nivelul consumatorului, iar nesiguranța la nivelul consumatorilor este o barieră în calea a face orice altceva. Înainte de a venea, discutam despre integrarea, eliberarea integrată a biletelor. Foarte multă lume nu înțelege cum funcționează sistemul. E diferent, e diferit dintr-o parte într-altă. Plătești când pleci, plătești când ajungi, trebuie să ai un card inteligent. E foarte complicat. Trebuie să fie ceva ce poți să înțelegi. Și până când toate aceste etichete sporesc uh, neîncrederea și incertitudinea, atunci nu se va schimba nimic. Dacă însă avem impresia, credem că vom face ceva bun, atunci trebuie să facem. Și în felul acesta ajungem la două chestiuni, și anume ce este durabilitatea. Și durabilitatea are trei domenii, mediu, economic și social. Și dacă ele nu sunt în echilibru, atunci undeva nu mai e durabil. Nu putem să protejăm mediul în așa măsură încât nimeni nu mai poate să trăiască acolo afacerile um, um, nu trebuie să distrugă mediul și nu are rost să încurajăm turismul, așa cum se întâmplă în sud-estul Marii Britanii, în unele sate, sunt toate case de vacanță uh, și acolo nu mai există școli și tot uh, comerțul din zonă practic a dispărut. Deci trebuie să se echilibreze aceste cerințe care sunt în concurență una cu cealaltă pentru că noi uh, trebuie să existe locuri de muncă, dar trebuie să uh, menținem și viitorul și viitorul mediului și să susținem structura socială. Deci trebuie să găsim un echilibru între aceste trei componente. Nu, trebuie să spun că nu sunt foarte optimist, dar oricum vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Domnule Amel, uh, doreați să adăugați ceva? Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doamnă președinte. Am uitat să menționez uh, un raport recent publicat de ONU privind punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare a mineriului E vorba de vreo 200 de state membre și să ne concentrăm pe țările OCDE care sunt relevante în Europa, mai ales în Europa de vest. Rezultatul e simplu. Țările OCDE riscă să nu reușească să atingă aceste obiective de dezvoltare durabilă Uh, până în 2030, mai ales că aceste obiective, obiectivul 12, consum și producție durabilă, unde situația e la roșu în ce privește biodiversitatea uh, terestră și maritimă și cel de-al patrulea este uh, atenuarea efectelor schimbărilor de climă. Asta includ foarte multe obiective, foarte multe ținte, foarte multe criterii care pot să apară în foarte multe etichete durabile, etichete de mediu, care se referă la foarte multe, mulți operatori economici certificați în Europa, despre care se spune că fac bine. E vorba doar de 1%, dar pot să fie 10%. Sunt hoteluri care nu solicită să fie certificate, pentru că nu cred că Uh, eu știu, protecția mediului este legată de turismul de bună calitate și asta este un motiv pentru care trebuie să susținem turismul ca să fie o forță motrice pentru dezvoltarea durabilă în Europa. Mulțumesc foarte mult, domnilor! Comisia Europeană acum dacă are de spus ceva față de uh, problema etichetării. Cine dorește să ia cuvântul? Vă rog, aveți trei minute la dispoziție. Vă rog, aveți cuvântul Comisia Europeană. Mulțumesc, doamnă președinte. Discuția și prezentarea studiului a ilustrat foarte bună cât de complexă este problema. Și înțelegem foarte bine de fapt cât de complexă este problema. S-a menționat deja că s-a prezentat o propunere de către Comisie în 2014 care venea cu un set de criterii voluntare pentru a stabili principii de calitate pentru cazare în Uniunea Europeană. Propunerea a fost blocată de Consiliu pe motiv de subsidiaritate și pe plus valoarea europeană sunt uh, obstacolele de care se lovește orice inițiativă în domeniul etichetării serviciilor de turism, mai ales atunci când vorbim de nivelul european. Deci sunt chestiuni care trebuie manevrate cu multă delicatețe și trebuie bine analizate. Serviciile de turism includ foarte multe servicii diferite, Discuția a durat foarte mult privind cazarea și hotelurile, dar nu e singurul serviciu. Restaurantele au fost menționate ca parte din ecosistemul turismului și alte servicii. Deci e foarte greu să vedem cum stau lucrurile și realmente trebuie să fim foarte concreți. În același timp, există o serie întreagă de mecanisme de certificare de calitate, iar Comisia din perspectiva durabilității turismului, încurajează acest domeniu să pună în aplicare măsuri de autoreglementare. Și știm că cel puțin în cazul hotelurilor și al cazării funcționează destul de bine sau să adere la mecanisme de calitate naționale sau regionale. Am primit și noi studiul, vom examina recomandările făcute și o să vedem ce e fezabil uh, în competența limitată pe care o avem noi în politica pentru turism. Dar sigur că e vorba aici și de alți participanți, actorii locali, regionali, statele membre și uh, operatorii uh, economici. Și o să încerc să-i dau un răspuns domnului Kramer. Domnule Kramer, v-ați referit la proiectele finanțate uh, Uh, de câtva timp Eurovalor pentru proiectele de ciclism sau cele care sunt administrate de comisie. E vorba de contracte, se folosesc limbile în aceste contracte. Domnule Kramer, voi reveni și o să văd care sunt cerințele contractelor pentru uh, aceste chestiuni și o să vă dau niște răspunsuri specifice pentru că ați ridicat o chestiune care se uh, referă la un public internațional, dincolo de publicul uh, local. Deci vom reveni la dumneavoastră cu niște răspunsuri, dacă ne permiteți. Mulțumim pentru răspunsuri, doamna Atana de la Comisie, Atanasiu, Atanasiopolu. Il y a 14 lettres dans votre nom de famille. În numele noastră de familie are 14 litere. Să continuăm, dar înainte de a continua, aș dori să vă mulțumesc domnilor pentru prezentare. Sunteți bineveniți oricând la comisia noastră și o să urmărim și noi propunerea făcută de comisie pentru a întări și a armoniza etichetarea care să permită o alegere mai ușoară, să, astfel încât să nu devină o barieră, ci să devină un instrument pentru consumatori. Mulțumim foarte mult, să-i aplaudăm! Et nous continuons nos travaux, mes chers collègues. Și să continuăm, stimați colegi, și vom vorbi acum despre programul de cercetare și inovare Orizont Europa, vom discuta în același timp două avize care se referă la propunerea de regulament pentru programul Orizont Europa și hotărârea pentru programele specifice, și anume transportul, și o să dau imediat cuvântul doamnei Virkunen ca să ne prezinte proiectul de aviz pentru Comisia ITRA. Aveți cuvântul, doamna Virkunen. Mulțumesc, doamnă președinte. Cum spuneați, Orizont Europa e un pachet împărțit în două. Există un regulament și o decizie, dar este un program mare. După cum știm, Orizont Europa este un program important pentru viitorul nostru și știm că uh, programul curent uh, Păi, uh, a fost încununat de succes. Programul Orizont 2020 a avut atât de mult curent, atât de mult succes, încât uh, doar uh, puține cereri au fost finanțate, pentru că o mare parte din cererile de mare calitate n-au fost finanțate. De aceea Parlamentul a susținut faptul că trebuie să sporim bugetul Uh, pentru termenul, pentru uh, mandatul următor. Cum spuneam, e un punct extrem de important și din perspectiva Comisiei TRAN ar trebui să susținem această linie. În primăvară, Parlamentul a propus o creștere cu 50% a bugetului acestui program când am votat la plenară, iar Comisia a sporit bugetul, dar nu atât de mult așa încât eu am propus la comi- în avizul Comisiei TRAN ca bugetul să fie sporit cu 50% pentru că așa a hotărât Parlamentul la plenară în primăvara asta. Asta înseamnă că ar trebui să fie mai mult de 131 miliarde de euro dacă facem socoteala cu prețurile curente și ar trebui să fie uh, una dintre cele mai importante contribuții ale Comisiei TRAN. E crucial pentru viitorul nostru să investim în cercetare și inovare în Europa. Propunerea Comisiei e echilibrată, e bună. Comisia a spus că noul program este un program de ev- evoluție și nu un program de revoluție a propus elemente noi, cum ar fi o abordare orientată către misiuni și un buget separat pentru cercetarea în apărare. Propunerea cuprinde domeniile cele mai importante ale sectorului transporturilor, ține cont de digitalizare, de automatizare, de siguranță și, bineînțeles, de eliminarea emisiilor de carbon acțiunile de eliminare a emisiilor de carbon și protecția mediului sunt elemente importante ale tuturor programelor. Iar în Orizont Europa, în propunerea Comisiei, 35% din bugetul acesta contribuie la obiectivele de climă. Este foarte important pentru sectorul de transport transportul are un rol uh, semnificativ în reducerea emisiilor și cred că e important ca obiectivele să fie clare și să ne asigurăm uh, că avem, uh, eu știu, tehnologii de mobilitate curată și energie curată. Dacă vrem să avem un rol fruntaș într-un transport curat la nivel mondial, trebuie să investim în cercetare și dezvoltare în acest domeniu iar Orizont Europa joacă un rol foarte important din acest punct de vedere. Programul acesta include trei piloni diferiți. Transportul este în pilonul 2. E vorba de provocările globale și competitivitatea industrială. Aici sunt cinci mănuchiuri diferite. Mănuchiul 4 e cel mai important Pilonul acesta este crucial pentru creșterea și competitivitatea Europei, așa că am propus în proiect ca pilonul 2 să aibă o porțiune mai mare din finanțare, să fie 60% față de 56% cât e acum, pentru a garanta posibilitatea ca industria să devină lider mondial în ceea ce privește digitalizarea, inovarea și eliminarea emisiilor de carbon. Pentru cercetare și inovare s-a crescut suma, dacă comparăm suma pentru transport din mănunchiul 4, este foarte important să nu uităm că uh, Cercetarea în domeniul transportului poate fi finanțată și din alte surse de finanțare, cum ar fi mănunchiul 3, care se referă la industrie și digitalizare. Pilonul 3 uh, include instrumentele pentru IMM-uri, importante și ele pentru sectorul transportului, și de aici pot să vină bani pentru companiile de transport și campaniile respective. Deci nu e vorba numai de bani care vin din pilonul acesta pentru mobilitate și energie. Transportul poate să primească bani și din celelalte, și din ceilalți piloni. De exemplu, din părțile digitale care joacă un rol și de la IMM-uri. Salut posibilitatea de cercetare cross-sectorială și interdisciplinară. Este important că nu marcăm, nu destinăm foarte clar fondurile pentru niște anumite obiective, pentru că e vorba de cercetare și inovare care acoperă mai multe zone, deci trebuie să existe flexibilitate în piloni. În sectorul transporturilor trebuie să existe un echilibru uh, când vorbim, de exemplu, despre transportul rutier și conducerea mașinilor fără șofer, Aici e foarte important să folosim inovațiile industriale. După cum știți, uh, programul uh, și calendarul a fost foarte strict când am redactat acest proiect de aviz și aștept contribuțiile dumneavoastră și amendamentele dumneavoastră și mă bucur să colaborez împreună cu dumneavoastră pentru că, așa cum spuneam, calendarul este foarte, foarte strâns în lunile următoare. Oricum, E cumva mai ușor pentru că propunerea comisiei a fost bună, a fost pregătită împreună cu părțile interesate, pregătită de câțiva ani. Parlamentul a avut și el un rol în acest proces, dar uh, trebuie să investim mai mult în cercetare și dezvoltare. Mulțumesc! Merci beaucoup, Madame Virkunen. Oui. Mulțumim foarte mult, doamnă Virkunen. Într-adevăr, trebuie să investim mai mult în cercetare și dezvoltare în Europa. Sunt perfect de acord. Deschid acum dezbaterea. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Doamna Proies, mulțumesc foarte mult comisiei și uh, raportorului. Uh, eu cred că trebuie să urmărim uh, acest demers de a investi în cercetare. În cadrul pilonului provocări globale și competitivitate industrială, trebuie să existe și fonduri pentru protecția climei și mobilității. Dar trebuie să ne gândim și la o mai bună dotare financiară a programului Orizont Europa. De asemenea, trebuie să simplificăm efortul birocratic și să eliminăm orice redundanță. Mă bucur că există din acest punct de vedere o propunere din partea Comisiei. Trebuie să ne gândim și la următoarele programe de lucru, să existe o orientare foarte clară, pentru că în program de cercetare din bani publici trebuie să se axeze și pe priorități politice. Mă gândesc la o mobilitate curată, care să nu fie suportată financiar de cetățenii care trăiesc în zonele urbane. Trebuie să nu uh, fie o povară unilaterală și asupra uh, șoferilor și asupra categoriilor uh, mai sărace trebuie să încercăm să combatem aglomerația fără să renunțăm total la transportul individual. Deci, există o serie întreagă de elemente pe care trebuie să le avem în vedere și mă bucur că vom putea conlucra cu colegii raportori din umbră și cu titularul raportului. Monsieur Dalunde, la parole est à vous. Mulțumesc foarte mult, domnule Dalunde, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Considerăm că propunerea din partea Comisiei merge în direcția bună, sprijinim creșterea bugetară la 97 de miliarde de euro, dar noi am vrea să mergem și mai departe la 120 de miliarde de euro și am finanțat asta printr-o scădere a bugetului pentru PAC. Credem că este important să mergem mai departe cu simplificarea măsurilor în materie de climă, pentru că vedem uh, cazuri um, extreme de uh, secetă în Europa și credem că încă suntem departe de a ne atinge obiectivele. Acest lucru însă reprezintă o oportunitate pentru companiile europene pentru a se distinge prin servicii de calitate. Suntem sceptici cu privire la distribuirea banilor din Horizon Europe pe uh, baze geografice. Există fonduri diferite pentru scopuri diferite și noi credem că excelența ar trebui să rămână în continuare principalul criteriu de selecție a proiectelor. Ne îngrijorează procesul de planificare strategică. Considerăm că noi, în calitate de legiuitori, lăsăm mult prea multe lucruri la latitudinea comisiei. Așteptăm să lucrăm cu raportorul pentru a găsi o abordare mai echilibrată pe mai multe puncte. Este foarte important să avem și o agendă de gen, pentru că există un dezechilibru de gen în multe domenii și considerăm că oamenii de știință, femei, ar trebui să beneficieze de o egalitate de șanse. Ar trebui să ne concentrăm mai mult pe energie, pe transport și pe climat. Când vine vorba de transport uh, pentru, și de industrie, pentru că industria este principalul emițător și trebuie să îmbunătățim procesele și eficiența energetică. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, uh, domnule Dalunde. Uh, acum, în numele doamnei Meissner, Domnul Riche, mulțumesc, doamnă președinte. Dacă îmi dați voie, voi citi documentul lăsat de doamna Meissner. Comisia deja a spus foarte clar că cercetarea și inovarea reprezintă o prioritate a bugetului următor. Însă, așa cum a spus și raportorul, nu se alocă suficientă finanțare. Orizont 2020 este una dintre poveștile de succes ale politicii europene și ar trebui uh, să se cheltuiască mai mulți bani pentru cercetare și inovare, pentru că aici uh, se poate face profit. O agendă ambițioasă în materie de cercetare și inovare trebuie să fie în centrul politicilor europene. Cercetarea poate să aibă succes numai dacă este încurajată cooperarea transfrontalieră și competitivitatea industriilor europene și uh, companii și a companiilor dacă acestea uh, cheltuiesc suficienți bani pe cercetare și pe inovare. Horizon Europe uh, este foarte important pentru uh, trecerea la combustibili alternativi și pentru a beneficia de potențialul digitalizării. Horizon Europe însă este expus și unor um, provocări globale uh, de exemplu, poluarea cu plastica oceanelor, încălzirea globală, toate acestea au un impact major asupra ecosistemului fragil al planetei noastre și al supraoceanelor. Aș vrea să subliniez uh, insuficiența finanța, Uh, insuficienta finanțare a cercetării în domeniul maritim. Este vorba de un domeniu care are nevoie de sprijin uh, foarte solid din partea Uniunii Europene pentru a putea combate poluarea cu plastic uh, a oceanelor. Horizon Europe ar trebui să aibă un impact pozitiv asupra comunităților de cercetare și ar trebui să sprijine Europa și cetățenii acesteia care sunt tot mai preocupați de acest subiect. Un european ar trebui să ia măsuri concrete astfel încât uh, să facă pași concreți în atingerea obiectivelor Uniunii Europene și să îi conecteze pe cetățenii săi cu uh, politicile sale atât. Uh, uh, mulțumim. Uh, ce accent uh, are domnul uh, Riche. Mulțumesc, domnule uh, Vin Van de Camp. Doamna Sander. Mulțumesc, doamna președintă. Aș dori să o felicit pe doamna Virkunen pentru aceste două documente, pentru aceste texte și aș vrea să-i pun o întrebare. Azi dimineață am discutat despre uh, mecanismul de interconectare a Europei. Și doamna Virkunen propune că Orizont Europa să crească substanțial. Comisia oricum uh, propusese o creștere uh, importantă și s-a ajuns la 131 de miliarde de euro. Și vreau să pun o întrebare. Ce ați propus uh, ca creștere pentru mecanismul de interconectare a Europei? Cred că la un moment dat oarecare, pentru că vin și de la uh, control bugetar și am tot discutat despre nord-sud și așa mai departe, pot să vă spun că instituțiile europene vorbesc despre, eu știu, uh, investiții, ca și cum investițiile ar fi o minune venită din cer, nu dar ne gândim și la repartiția geografică, la concentrarea proiectelor celor mai importante, cu bani maxim, cu, bani, cu sume cele mai mari. Unde sunt ele? În ce țări? La mine în țară ajunge unul amărât. Și nu ajung acolo unde e nevoie, unde sunt ingineri și unde sunt centre de cercetare și apoi sunt întreprinderi, laboratoare, universități care de foarte multe vreme trăiesc din acest program Orizont 2020 și de acolo li se plătesc salariile, ca să nu mai vorbim de întreprinderile care cotizează și primește ce nu e scris nicăieri. Deci am vrea ca plusvaloarea europeană să atragă capitalul privat și să nu subvenționăm uh, uh, întreprinderi care după aia repartizează acțiunile. Cred că este important ca în momentul în care vorbim de o creștere atât de mare, trebuie să știm exact pentru ce, pentru cine, pentru ce loc, cine controlează și care sunt rezultatele pe care le așteptăm. Pentru că altfel uh, ne gândim, eu știu că inovarea care rezultă din cercetarea clasică Uh, nu poate fi aplicată, deși s-au plătit niște studii cu niște sume absolut uriașe, după cum știm. Apoi există provocări sociale, nu integrarea imigrației, uh, șomajul în rândul tinerilor, șomajul și problemele celor vârstnici. Deci trebuie să ne gândim la modul în care ne afectează și schimbările de climă și nu avem răspunsuri aici. Uniunea Europeană are răspunsuri insuficiente la nivel tehnic, nu zic la nivel politic. Aici nici măcar nu mai spunem nimic. Aș vrea ca cel puțin în momentul în care uh, spuneți acest lucru și mă rog, porniți de la o premisă atât de importantă, un pariu atât de important, cercetătorii de asemenea salută acest lucru, ar trebui să ne gândim în ce mări, manieră Orizont Europa va contribui la aceste provocări europene și sunt subvenții care sunt foarte bune pentru unii și așa mai departe. Trebuie să ne gândim, să fim mai riguroși în ceea ce facem. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Alexander, domnule Vin Van de Camp. Vă doriți să adăugați ceva? Mulțumesc, doamnă președinte. Am câteva întrebări care s-ar putea să nu intre neapărat în domeniul de aplicare al raportului doamnei Vircunen, dar poate reușiți să-mi dați un răspuns. Știți câte persoane și instituții din sectorul transporturilor utilizează Orizont 2020? Sau Horizon Europe, așa cum se va numi. Sectorul transporturilor nu cred că implică foarte multă cercetare. Mi se pare că profesiile medicale și universitățile solicită um, astfel de servicii și mi se pare că sectorul transporturilor este cumva colateral. Întrebarea mea este, deci, cine poate beneficia de a, uh, această finanțare? Uh, Întrebarea este, deci, cine poate să solicite finanțare din uh, um, Horizon Europe? Există posibilitatea de polenizare încrucișată, ca să zic așa. Mă întreb dacă cei de la Digimon se folosesc de Horizon uh, Europe. Aș vrea să știu dacă puteți să răspundeți la aceste întrebări, pentru că eu cred că avem suficientă marjă de manevră ca să creștem rolul Horizon uh, Europe în um, sectorul transporturilor. Dar uh, întreb dacă DigiMove um, poate să acopere finanțarea pentru cercetare. Mulțumesc, domnule Van de Camp. Iată câteva întrebări pentru comisie și mă adresez comisie și dau cuvântul doamnei Delartore, Clara Delartore. Bine ați venit! Vă mulțumesc uh, anticipat pentru prezentarea cu privire la um, Horizon Europe. Aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vă mulțumesc că ne-ați invitat la această dezbatere. Îi mulțumesc doamnei raportor um, uh, pentru rapiditatea cu care a pregătit această propunere de raport. Suntem recunoscători pentru acest uh, raport. Așa cum spunea și doamna raportor, uh, sectorul IMM-urilor este principalul investitor în cercetare și inovare și cred că acest lucru are legătură cu dorința Comisiei de a investi mai mult în acest domeniu. Considerăm că clusterul 4 se adaptează foarte bine provocărilor cu care se confruntă Uniunea Europeană în materie de climă și mediu înconjurător. S-a mai menționat și digitalizarea și automatizarea transportului. Acestea sunt cruciale pentru o mobilitate tot mai mare și mai inclusivă. Ni s-a a reamintit importanța mobilității pentru toată lumea. Să nu uităm că acest program vizează atât mobilitatea pasagerilor cât și uh, a transporturilor de marfă. Comisia a înaintat o propunere în ideea de a integra mai bine aceste provocări din domeniul climatic în energie și transport, astfel încât uh, să poată exista o colaborare între sectoare și uh, să se poată corobora toate aceste clustere, în special clusterul 3, care facilitează tehnologiile digitale. Comisia a avut o abordare sistemică când a venit vorba de transporturi de multe ori trebuie să avem în vedere întregi domenii de intervenție pentru a putea înțelege cum funcționează sistemul în ansamblul său. În uh, raportul doamnei Virkunen um, sunt um, destul de multe modificări pe care comisia le va prelua cu plăcere dacă rămân în raportul final. E clar că acest raport îmbunătățește propunerea din partea comisiei. Doamnă raportor, cred că înțelegeți că nu mă voi referi la amendamentele legate de buget, dar salutăm sprijinul instituției dumneavoastră față de propunerea comisiei și um, solidaritatea de care ați dat dovadă. Primele două amendamente cred că vor putea fi incorporate în propunerea comisiei dacă sunt adoptate în această comisie. Amendamentele 3 și 4. Înțelegem că acestea se referă la importanța pe care doamna raportor o atribuie creșterii investițiilor în domeniile în care investițiile din partea pieței nu sunt la un nivel optim. Deci, um, vă stăm la dispoziție pentru a analiza aceste modificări. Apoi, mai există o modificare care se referă la clusterul 3, domeniul digital și industrie. Suntem de acord cu spiritul acestei modificări care ne aduce aminte de nevoia de a adapta infrastructura și unitățile tehnologice astfel încât uh, să ne asigurăm că IMM-urile au acces la aceste infrastructuri și unități tehnologice. Deci, da, putem uh, să fim de acord cu această modificare la amendamentul 8 și propunerea de amendament 9. Suntem de acord uh, cu două aspecte comunitățile inteligente și un alt aspect legat de siguranță. Da, suntem de acord cu raportorul, e foarte important să avem siguranță în transporturi, dar credem că ar fi mai bine să ne referim aici la transporturi ca un uh, aspect um, ca un concept cuprinzător. Să vorbim de area de intervenție 4, de la 4 până la 6 și să ne referim la 0 victime. Voi uh, termina imediat, dar dați-mi voie să mai spun un lucru. Suntem de acord cu acest raport uh, și cu uh, Faptul că Comisia dorește ca 35% din fonduri, ca minim, să fie dedicate um, cercetării în domeniul climatic. De asemenea, ar trebui să ne concentrăm și pe mediul de afaceri, pe potențialul de business uh, dar s-ar putea ca acesta să nu fie tot timpul uh, aspectul pe care să ne putem concentra în primul rând. Și un ultim aspect. S-a vorbit despre distribuirea geografică a fondurilor. Am uh, fost de acord cu opinia exprimată în această comisie. Alocarea fondurilor se bazează pe performanță și pe impactul proiectelor și nu pe baze geografice. Membrii comisiei s-au mai referit și la alte aspecte, pot să le răspund acum sau mai târziu, de exemplu planificarea strategică sau stocarea energiei. Să răspund acum? Pardon. J'aimerais bien qu'on revienne sur les questions de euh, Mme et ensuite de euh, Da, euh, a mai fost, au mai fost întrebări din partea doamnei uh, Sander și domnul Vim Van de Camp. Cum se poate uh, solicita, cum se poate face o cerere pentru acest program? Și, desigur, ceea ce ne preocupă pe noi, chiar dacă avem o viziune globală, noi um, facem parte din Comisia Transportul, deci ne preocupă aspectele legate de transport. Și vreau să știu dacă aveți răspunsuri la aceste întrebări concrete. Am, uh, îmi ce scuze, am înțeles uh, că întrebarea doamnei Ayala era uh, adresată raportorului. Era vorba de creșterea bugetului pentru mie. Nu voi răspunde la această întrebare, dar aș vrea să o asigur pe doamna Ayala că uh, Analizăm îndeaproape uh, finanțarea din programul cadru și ne asigurăm că acestea ajung la beneficiari care au participat la acest program în baza unor reguli foarte clare și cunoscute de toată lumea. Nu este nicio surpriză dacă o mare parte din proiectele de cercetare se găsesc în regiunile și țările europene care, la rândul lor, investesc mai mult în cercetare și inovare. Au existat foarte multe studii în acest sens, studii care arată o corelație statistică și de cauzalitate între nivelul de investiții și um, bastioanele, ca să zic așa, de uh, cercetare la nivel național. Și nu e vorba numai de um, aceste fonduri, dar și de alte fonduri um, europene. Motivul este acela că toate regiunile europene trebuie să dispună de un nivel corespunzător de cercetare și de inovare. Și există foarte multe programe care au fost inițiate la nivel național. Încercăm să asigurăm uh, o sinergie între aceste programe și celelalte programe mie, astfel încât să ne asigurăm că proiectele ajung la maturitate, dar uh, o sinergie și cu celelalte programe structurale, astfel încât uh, capacitățile de excelență să fie aliniate cu capacitățile de dezvoltare la nivel regional. Apoi, cine poate să um, beneficieze de acest program? Nu mai aduc aminte formularea precisă, dar orice entitate juridică, persoană fizică, juridică sau instituție, deci persoană juridică, poate să beneficieze de acest program. Desigur, e vorba de prezentarea unor proiecte care trebuie să îndeplinească niște condiții. Trebuie să uh, existe trei uh, um, state membre implicate, deci trei persoane care propun din trei state membre pot să participe și țări terțe. Uh, nu înseamnă neapărat că vor primi finanțare, dar se pot uh, prezenta. Mulțumim foarte mult pentru răspunsul, doamna Vercună. Thank you, madam Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Două chestiuni. Întâi în legătură cu bugetul. După cum știm, Parlamentul uh, a luat o decizie în uh, ședința plenară, în primăvară, în legătură cu ceea ce ne dorim să fie cuprins în următorul CFM. După aceea, bugetul pentru facilitatea uh, europeană de interconectare și după aceea o creștere pentru programul Orizont Europa. Și eu propun o creștere cu 50% și e vorba de 131 de miliarde de euro. A fost uh, și o propunere de 120 de miliarde uh, de euro, dar uh, eu mă refeream la prețurile actuale. Iar după aceea bugetul CEF 22,7 42,3 propunerea Comisiei. Dar uh, mobilitatea militară este un element nou care se introduce, de asemenea, pentru sectorul transportului. Dar uh, vom discuta cu raportorii despre acest aspect. Iar în ce privește energia și partea digitală, Uh, s-au făcut trimiteri de asemenea și uh, eu cred că propunerea de uh, creștere a bugetului CEF este din acest punct de vedere acoperitoare. După aceea, în ce privește dorința de a se înscrie la demersuri în acest program. Din păcate, doar 12 18 programe au obținut finanțare. Dar sectorul transporturilor a fost un utilizator activ. Mai există și sectorul aviației, programul unui cer curat, sectorul maritim și, bineînțeles, că și industria constructoare de automobile din Europa. Sunt uh, mari sectoare industriale și câteodată se implică în uh, finanțare. Dar, uh, pe de o parte, ne axăm aici pe cercetarea de bază, activitatea universităților, dar și, de asemenea, pentru promovarea inovațiilor iar aici există și instrumentul pentru IMM-uri, pentru ca și micile întreprinderi să poată să se înscrie cu proiecte și, ă, de asemenea, regiunile urbane pot să conlucreze pentru programele de mobilitate urbană. Eu cred că Trans sectorul transporturilor a fost deja un partener foarte activ și un utilizator important, iar după ceea ce privește schimbarea uh, climatică, ea trebuie să fie o prioritate în acest program. Există multe cercetări legate de sectorul energetic și, uh, de asemenea, aceste fonduri pot să fie folosite în continuare în acest domeniu, ca și în domeniul digitalizării sectorului transporturilor. Și uh, aici uh, se pot de asemenea accesa bani din cadrul programului Orizont Europa, care va fi pe viitor un program și mai important. Mulțumesc foarte mult, doamnă Virgâne. Termenul limită de depunere a amendamentelor marți, 11 septembrie, ora 11. Iar acum noi continuăm activitatea noastră cu avizul din partea Comisiei pentru Bugete privind raportul uh, interimar privind uh, cadrul financiar multianual uh, și raportorul nostru este domnul Dominic Riche. Am ajuns în felul acesta la punctul 10 și dau cuvântul domnului Riche să ne propună, uh, să ne prezinte propunerea de aviz. Mulțumesc, doamna președintă. Uh, raportoarea precedentă a menționat deja faptul că Parlamentul a adoptat două rezoluții în legătură inclusiv cu subiecte care sunt legate de uh, propunerea și facilitatea de interconectare a Europei. Există trei elemente. Programul Orizont Europa, programul Erasmus, programul COSME, dar nu ne-am pronunțat în legătură cu alte cifre. Deci nu am uh, corectat uh, cifrele propuse de către Comisie. În realitate, Parlamentul nu a luat eh, o poziție legată de facilitatea de interconectare a Europei. Iar raportul meu este faptul ca fiecare comisie să-și definească prioritățile și uh, cererile pe care le adresează Comisiei pentru buget, pentru ca până la urmă Parlamentul să aibă o poziție definitivă legată de bugetul pentru cadrul financiar multianual. Deci, uh, în felul acesta, Comisia pentru Bugete va putea să-și definitiveze poziția iar în ce privește Comisia TRAN, este important să specificăm prioritățile noastre. Nu era vorba să redactez un aviz în legătură cu toate aspectele care vor fi cuprinse în CFM. Deci, nevoile transportului sunt în creștere pentru că a crescut volumul transporturilor de persoane și de mărfuri care, sigur, această creștere are un efect și asupra mediului înconjurător și ridică și probleme de securitate și de performanță economică. Iar a, vorbind despre mecanismul de interconectare a Europei, am propus deja un amendament ca 20 de miliarde de euro să fie transferate din FEDER dar uh, vă explic și acum considerentele mele. Uh, este vorba despre uh, transferarea Uh, unei sume uh, de bani care exista deja și care să fie acum gestionată altfel. Exista uh, aceste 20 de miliarde administrate de către Agenția pentru Infrastructură. Aveam de asemenea 10 miliarde din fondul de coeziune, 3 miliarde suplimentare la dispoziția noastră. În realitate, în cadrul CEF nu există bani noi care se aflau sub gestiune directă. Nu există în continuare bani noi. De fapt, s-a diminuat dotarea financiară. Dar nevoile sunt foarte mari, mecanismul a funcționat foarte bine. Deci, propunerea de a prelua 20 de miliarde din uh, domeniul competitivității în fondul de coeziune va permite să Uh, să îmbunătățim situația, pentru că în domeniul competitivității exista deja o uh, depășire de fonduri. Deci va fi nevoie de o gestionare directă a acestor bani care vor avea o valoare adăugată uh, în cadrul COP21. În realitate, CEF rămâne un instrument de gestionare directă, fără de creare de noi resurse. De- trebuie să luăm uh, și bani de la agenție și bani din fondul de coeziune și în felul acesta putem îmbunătăți performanța, pentru că toată lumea a înțeles că atunci când demersurile sunt dispersate, nu se uh, poate ajunge la o performanță evidentă în sectorul transporturilor. Iar noi uh, trebuie să avem investiții care să funcționeze foarte bine. Deci, nu văd de ce uh, creditele FEDER din sectorul competitivității nu ar putea să funcționeze mai eficient. Am vorbit și cu colegii din, partea, din sectorul transporturilor de la Comisie, dar Poate că nu uh, vor fi de acord, chiar dacă în realitate nu va fi vorba decât de un transfer de fonduri. Uh, noi trebuie să ne gândim la o mai bună guvernanță pentru CEF și nu va afecta până la urmă bugetul global pentru că nu va fi o resursă suplimentară, va fi doar de uh, preluare a unei părți din uh, aceste fonduri pentru sectorul transporturilor. Și eu cred că în raport uh, se propune și crearea unei linii uh, specifice pentru turism dar noi uh, solicităm asta de uh, foarte mulți ani să se țină seama și de sectorul turismului atunci când uh, se concepe bugetul. De asemenea, în raportul meu mă voi referi la banii care vor fi virați agențiilor pentru că trebuie până la urmă să integrăm mai bine politicile de bună guvernanță. Trebuie să fim foarte atenți uh, la uh, probleme, pentru că nu putem să încărcăm agențiile cu sarcini din ce în ce mai uh, grele și mai numeroase, fără a le oferi și resursele financiare necesare și fără să uh, revin asupra unor dezbateri pe care le-am avut uh, deja, Voi vorbi în raportul meu sau în această propunere de aviz și despre uh, nevoia de a dispune de resurse proprii. Sigur că voi face observații și în legătură cu faptul că problemele legate de protecția mediului uh, trebuie să poată fi rezolvate și dacă vom dispune de fondurile necesare pentru a le rezolva. Deci, Comisia TRAN în felul acesta își stabilește prioritățile uh, pentru sugestiile pe care le vom face Comisiei pentru Bugete. Mulțumesc, deschidem dezbaterea. Domnul Vin Van de Camp. Doamnă președintă, vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc și uh, domnului Dominic Riche. Mulțumesc pentru această propunere de aviz și pentru succinta prezentare. Dar am deja câteva întrebări. Astăzi dimineață, în uh, împreună cu Comisia ITRE am vorbit despre facilitatea de interconectare. Și aici s-au menționat sume mai mari decât cele evocate de Dominic la punctul 2. El spune că dorește să revină la sumele de care am dispus în perioada 2014-2020, dar dacă i-am înțeles corect pe Telicca și pe Marinescu în raportul lor, ei uh, speră să obțină sume mai mari de 12,3, 11,5 uh, nu cred că este fezabil pentru că vom avea conflicte cu colegii care se ocupă de fondul de coeziune. Iar uh, din acest punct de vedere, uh, suma de 20 de miliarde din Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Sigur, aș putea favoriza această propunere, dar dacă înțeleg corect, asta înseamnă o consolidare a capacității noastre de investiție am ajunge de la 20 de miliarde la 30 de miliarde. Pentru că ar fi 20 de miliarde suplimentari pe care le primim. Am înțeles are greșit? În al treilea rând, în acest aviz, domnul Riche nu menționează deloc mobilitatea în domeniul militar. Nu ar fi nevoie să avem o mențiune și din acest punct de vedere, având, gândindu-ne că am discutat discutat uh, astăzi și despre acest uh, subiect. Uh, dubla utilizare ar trebui avută în vedere ca nu cumva, până la urmă, sectorul militar să ne răpească banii de care dispunem noi pentru sectorul transplanturilor. Știu că în Comisia AFET există poate un alt punct de vedere, dar dacă nu vom fi foarte clari, s-ar putea la un moment dat să pierdem bani. În legătură cu cercetarea, colegul Marinescu a spus că uh, Cezar, uh, Clear Sky uh, nu vor mai funcționa conceptul um, unei întreprinderi comune. Dar eu cred că uh, ar trebui să fie păstrate aceste joint enterprises. Mulțumesc, doamna de Montare, cuvântul. Grație, președinte. Un gra... Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc uh, și raportorului care ne-a făcut o prezentare foarte completă uh, a acestui uh, raport, uh, pentru care vreau să-l felicit. Legat de transport și infrastructuri, cred că ar trebui să prioritizăm investițiile în infrastructură și în mentenanță. Vă readuc aminte de incidentul din Italia, căderea respectivului pod, deci cred că trebuie să prioritizăm siguranța cetățenilor și trebuie să ne asigurăm că se face tot posibilul pentru a o garanta. De aceea credem că ar trebui să introducem aceste aspecte și în CFM-ul european. Când vine vorba de TNT, ar trebui să prioritizăm proiectele transfrontaliere vedere legăturile care lipsesc și, um, de asemenea, să asigurăm finanțarea pentru proiectele deja inițiate. Mă bucur că s-a vorbit și despre turism aici și um, despre nevoia unei linii bugetare dedicate. E vorba uh, de o parte um, importantă a economiei uh, europene și o parte importantă din PIB-ul european. Încredem că orientările cu privire la fondurile pentru turism deja reprezintă un pas important, dar credem că ar fi și mai eficiente lucrurile dacă ar exista o linie bugetară dedicată. Sunt de acord cu reducerea birocrației, o mai mare flexibilitate, pentru că astfel s-ar putea debloca mai repede fondurile în situații de urgență, de exemplu aspecte legate de migrație. Aș vrea să mă refer la un subiect foarte important important pentru mine, și anume comunicarea adecvată. Cine ține la viitorul Uniunii Europene uh, știe că uh, integrarea este expusă acum unor atacuri, chiar dacă acest lucru s-a întâmplat și în trecut pe lângă revizuirea tratatelor, cred că trebuie să avem grijă să ne adresăm în mod corespunzător cetățenilor, astfel încât aceștia să um, își dea seama că aici chiar se face o politică la nivel înalt care poate duce la rezultate adevărate și concrete. Vă mulțumesc deci încă o dată pentru acest aviz și voi contribui și eu la îmbunătățirea sa. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna de munte! Privesc spre comisie și voi da cuvântul domnului Olivier Sila, aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. Înainte de toate, dorim să mulțumim raportorului și celor care au intervenit și au insistat asupra unui aspect important pentru a dispune de o bugetare corespunzătoare pentru buna funcționare a sectorului transporturilor. sporturilor. Iar în ce privește sumele care au fost menționate, da, sigur că există diverse posibilități de a vedea lucrurile. Nu putem compara o Uniune Europeană compusă din 28 de state membre cu una compusă din 27 de state membre. Uh, pentru că ne gândim deja că din perspectiva ieșirii uh, Marii Britanii, uh, dacă uh, la ce vom avea o creștere de 4% și uh, în alte domenii uh, stabilitate, uh, asta înseamnă deja o finanțare uh, suplimentară și intervine și aspectul militar. Deci, în ce privește uh, propunerea Comisiei, cred că avem obiective realiste și ambițioase. În ce privește FEDER, nu există uh, o sumă de bani uh, care este afectată pentru transporturi din cadrul FEDER. Aici este important important să știm care sunt prioritățile statelor membre și regiunilor pentru acest instrument. Dar în baza propunerii actuale a Comisiei eh, va fi posibil să folosim FEDER pentru susținerea infrastructurii în domeniul transporturilor, mai ales în regiunile mai puțin dezvoltate. Și noi credem că posibilitatea de a avea această proiecție geografică pentru a stimula dezvoltarea regiunilor care uh, au cea mai mare nevoie uh, de adaptare um, va putea să fie luată în calcul. Va exista această complementaritate. De asemenea, putem să ne gândim la transferuri limitate la 5%, din gestionarea partajată din instrumentul FEDER către un instrument direct cum este CEF la solicitarea statelor, anumitor state membre pentru finanțarea proiectelor propuse de aceste state. Deci va exista un uh, element de flexibilitate din acest punct de vedere. În încheiere, Apreciem foarte mult uh, trimiterea care a fost făcută la Agenția de Reglementare și în mod special încercarea uh, uh, ca această agenție să poată să facă față noilor competențe care au fost conferite. Mulțumesc și mulțumesc foarte mult, domnule Sila, și îi voi da cuvântul în încheiere domnului Riche. Mulțumesc, doamna președintă, mulțumesc și colegilor care au intervenit și bineînțeles că uh, aștept cu interes amendamentele colegilor. Pentru a răspunde la o primă întrebare și pentru a comenta și spusele comisiei uh, referitor la propunerea mea legată de fondul FEDER. Noi uh, luăm uh, dintr-o mare sumă de bani 20 de miliarde. De, le uh, punem uh, formula unei gestionări directe. Observația Comisiei. Bun. Nu vreau să comentez această flexibilitate în proporție de 5% mi se pare că este infimă. O a doua observație pe care vreau să o fac. În cadrul bugetului precedent, noi am interzis acordarea de credite uh, pentru uh, transporturi în cadrul uh, instrumentului de competitivitate. Dar, în realitate, am putut constata că o parte, o sumă deloc uh, neglijabilă din cadrul FEDER a fost uh, folosită pentru transporturi, dar nu pentru operațiuni care să aibă o valoare adăugată. Cel puțin în ultimii 15 ani așa s-a întâmplat. Deci, Problema este că gestionarea de către statele membre a fondului FEDER în sectorul transportului le permite să uh, obțină o valoare adăugată pe plan european, atunci uh, aș putea saluta uh, această soluție. Și aș fi surprins să constat uh, că acum la nivelul Comisiei uh, există opinia că statele membre ar putea să gestioneze mai bine acești bani. Dar noi trebuie să ne gândim că uh, dacă luăm din fondul de coeziune 10 miliarde pentru uh, gestionare directă, nu cred că ar putea să creeze probleme. Deci, Trebuie până la urmă să servim și interesul european. Dar eu cred că ar fi bine ca fondurile FEDER să participe la uh, crearea unei valori europene adăugate. Și eu cred că, până la urmă, uh, ați făcut niște calcule și legate de faptul că trecem de la uh, o Europa cu 28 de state la o Europa cu 27 de state și la uh, fondurile care vor lipsi din uh, partea Marii Britanii, dar eu cred că acei 15% care veneau de la Marea Britanie uh, nu erau uh, valorificați 100% de către această țară. Sunt de acord cu ideea stabilirii priorităților, de asemenea și cu ceea ce a spus Vim în legătură cu mobilitatea militară, dar eu cred că trebuie să ne gândim la atribuțiile globale ale mecanismului. Deci am reținut ceea ce au spus colegii în legătură cu prioritățile de gestionare, dar nu în cadrul CFM. Chiar dacă am și eu aceleași preocupări. Mulțumesc, domnule Riche, și rămâneți la fel de hotărât în a apăra prioritățile noastre și mecanismul de interconectare. Termenul limită de depunere a amendamentelor a fost stabilit pentru marți, 11 septembrie, ora 15. Și astăzi, în acest moment se încheie ședința publică. Ședința va continua cu ușile închise ca să vedem care este rezultatul negocierilor tripartite. O să facem o scurtă întrerupere ca să se întrerupă transmisiunea pe internet. Eurodeputații pot să rămână în sală, celelalte persoane sunt rugate să părăsească sala. Aveți la dispoziție două minute ca cei care trebuie să ieșiți din sală, să ieșiți din sală.